Cu președintele Consiliului voi semna șapte acte legislative care au fost adoptate în uh, procedură regulamentară. Titlurile acestor documente vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. Iar acum revenim la ordinea de zi. Iar în legătură cu